So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind noch relativ spärlich gesät. Ich weiß nicht, woran es... Doamnelor și domnilor, bună ziua! Nu suntem foarte numeroși, nu știu de ce. Am impresia că e din cauza circulației din Bruxelles, care nu este foarte bună. Propun să începem cu aspectele informale. Aș vrea să vă urez bun venit la această reuniune. Nu sunt uh, schimbări pe ordinea de zi. A fost amânat punctul 26. Punctul 8 va fi abordat înaintea punctului 7 uh, și punctul 30 va fi de asemenea amânat. 45 va fi abordat după 30 și înainte de 24. Acestea sunt câteva modificări tehnice care apar în dosarele dumneavoastră. Punctul 6 va fi abordat după punctul 40. Cred că asta este tot în ceea ce privește modificările la ordinea de zi. Văd că nu sunt observații. Dann kommen wir zum Punkt 2. Das sind die Ajungem la punctul al doilea, comunicările președintelui. Și am un număr mare de comunicări. Pe 1 martie va avea loc o reuniune a coordonatorilor și am hotărât că domnul Luigi Berlinguer va fi coraportor în locul Dianei Wallis pentru dreptul european de achiziție și domnul Lechner este înlocuit pentru că domnul Lechner ne-a părăsit pentru a doua lectură în ceea ce privește dreptul la moștenire. Va avea loc o schimbare oficială, va trece dintr-o comisie în alta și între timp președintele uh, va asigura um, uh, lucrările. Apoi, în ceea ce privește avizul cu privire la o directivă asupra piețelor publice în privința serviciilor poștale, se ocupă domnul Gargani, un alt aviz privește contractele de concesiune. Domnul Baltasare se va ocupa de acest aviz și, în sfârșit, o directivă cu privire la clasificarea ambalajelor și desemnarea produselor periculoase. Domnul Lopez Isturi se va ocupa de acest uh, aviz și, în sfârșit, un aviz cu privire la programul cetățenilor. Președintele se va ocupa de acest aviz și apoi 20 de preocupări ale cetățenilor în ceea ce privește funcționarea pieței unice. Doamna Redner se va ocupa de acest aviz. Și, în sfârșit, obligațiunile de stabilitate, inițiativa Comisiei Econ, domnul Baltasare se va ocupa de acest aviz piața digitală unică. Doamna Nibler va prezenta raportul asupra acestui subiect și o propunere de regulament în ceea ce privește chestiunile vamale. Domnul Lopez Isturiz se va ocupa de acest aspect. Apoi o petiție a domnului Taga Faso, președintele se va ocupa de ea. Apoi un raport din inițiativă Cam asta în ceea ce privește raportorii. Dacă nu sunt obiecții din partea dumneavoastră, am acceptat aceste numiri. Apoi vin o serie de rapoarte. Raportul din inițiativă în ceea ce privește standardele minime legate de uh, sprijinul pentru acoperirea cheltuielilor uh, judiciare și o mini-audiere cu privire la rapoartele pentru fiecare țară în parte în luna aprilie vom organiza această audiere și cerem de asemenea autorizație pentru a redacta un raport cu privire la dreptul societăților. Nu există încă un acord între grupurile politice în privința acestui raport. O delegație se va deplasa în China și la ora actuală se fac cereri în acest sens în cadrul dialogului structural vom discuta cu doamna Reding și cu domnul Barnier pe 25 aprilie și pe 30 mai cu domnul Sefcovici. În uh, luna mai vom uh, discuta de asemenea despre dreptul administrativ. Cam astea ar fi comunicările președintelui. Îmi cer scuze pentru că au fost atât de lungi. Punct, trecem la punctul 3, adoptarea ordinii de zi a reuniunii din 1 uh, martie. Mi se spune că procesul verbal al acestei reuniuni nu este disponibil, deci amânăm acest punct pentru data viitoare și trecem la prezentarea Institutului de Drept European. Îi urez uh, bun venit lui Sir Francis Jacobs, uh, lui Benedict Fovar Cosson, lui Irmgard Chris, Christian Wenderhorst și uh, lui Tobias Schulte in the Boyman și începem cu această prezentare. Îmi închipui că Sir Francis Jacobs începe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, stimați uh, deputați. Colegii mei și cu mine se bucură că vă putem uh, prezenta astăzi Institutul de Drept European și vă mulțumim pentru ocazie. Aș vrea să vă prezint uh, echipa noastră. Vicepreședintele este Benedict Vovarc Cosson de la Universitatea din Paris. Doctorul Irmgard Kris este președintele Senatului nostru. A fost și președintele uh, Curții Supreme din Austria. Christian Wenderhost este de la Universitatea din Viena și Tobias Schulte-Indenboimen sunt secretari generali. În calitate de președinte al Institutului, aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest institut. Ani de zile, avocații au considerat că există, că e nevoie de un organism al avocaților. Un organism care să fie independent și care să ducă la creșterea calității dreptului în Europa. Această idee a provenit de la Institutul American de Drept. Acest uh, institut a reușit să dezvolte uh, dreptul în Statele Unite. Institutul European de Drept uh, a fost creat la 1 iunie anul trecut după un proces de gestație cu contribuția unor avocați remarcabili din întreaga Europa este un institut uh, sponsorizat de Universitatea de la Viena pentru o perioadă inițială de patru ani. Este condus de un consiliu, este un organism uh, ales, alcătuit din 40 de avocați și este consiliat de către Senat. Institutul de Drept European reunește oameni de știință, profesioniști, judecători, birouri judiciare din întreaga Europa și nu se limitează la Uniunea Europeană. Intenția nu este ca acest institut să fie un institut de cercetare, ci să promoveze, pe baza experiențelor disponibile, să promoveze idei pentru dezvoltarea dreptului, idei care să aibă un impact uh, asupra practicii membrii noștri joacă un rol asupra muncii noastre. Unul dintre modurile în care ne putem uh, atinge obiectivele, chiar dacă nu este și singurul, este să um, îmbunătățim calitatea legislației europene, conlucrând cu instituțiile europene, însă conlucrând în calitatea noastră de organism independent. Profesorul Van de Horst va vorbi despre o legislație asupra vânzărilor. Grupul nostru a fost foarte activ în acest domeniu și secretarul nostru general va vorbi despre alte proiecte care sunt uh, înscrise în portofoliul nostru. Profesorul Fovar va vorbi despre institut în general și domnul Gris va vorbi despre Senat aș vrea să îi dau cuvântul uh, profesorului Fovar Cosson. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnilor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă voi prezenta acest uh, Institut de Drept European care tocmai a fost creat. Care este peisajul juridic? Care sunt actorii, judecătorii, cetățenii, legislatorul? și aveți la, la dreapta comunitatea juridică care este alcătuită din judecători, din profesioniști și din uh, cadre universitare. Institutul uh, European de Drept se situează la răscrucea aceste diferite profesori. Institutul nostru reunește toți acești actori care contribuie la elaborarea dreptului în Europa. Trebuie să știți că am fost foarte marcați de dezbaterile cu privire la dreptul privat european și în special de o rezoluție a Parlamentului European din 1989 care cerea unificarea dreptului civil în Europa. Poate că au fost adoptate rezoluții și în trecut, însă odată cu adoptarea acestei rezoluții în uh, universități a început să se reflecteze la crearea unui institut de drept european care să reunească diferiții actori care sunt implicați în uh, elaborarea de avize în privința dreptului. Dezbaterea aceasta asupra dreptului european a fost foarte importantă în elaborarea acestui proiect ne-am dat seama că e nevoie de o platformă europeană de cercetare și de dezbatere, atât în ceea ce privește dreptul privat, cât și în ceea ce privește dreptul public o platformă uh, care să includă profesioniștii, mediul academic, uh, judecătorii. Această platformă trebuia să fie o organizație independentă și independența este înscrisă în statutul nostru. Articolul 2, principiile de bază, insistă asupra acestei independențe. După rezoluția din 1989, Comisia Europeană a inițiat consultări cu privire la dreptul european al contractelor, s-au format diferite rețele academice și s-au format și rețele de judecători și diferiții factori interesați s-au organizat. Acest institut de drept european reunește toate aceste energii Institutul s-a născut ca urmare a mai multor inițiative. O inițiativă a luat naștere în cadrul ELIA. ELIA se înscria în prelungirea grupului prezidat de Cristian uh, von Trebuia să duce mai departe reflexia universitară și a fost uh, implicat de asemenea Institutul de la Florența. Judecătorii, profesioniștii au organizat seminarii în ideea constituirii acestui Institut European de Drept. In diferitele inițiative au fuzionat și s-a creat o asociație de drept uh, belgian cu aportul experților de la American Law Institute care ne-au explicat ce se face în Statele Unite. Institutul lucrează pe bază de proiecte, lucrează în mod pragmatic, nu este doar un grup de reflexie sau o instituție academică. Și știți care sunt succesele American Law uh, Institute. Acest institut este unul foarte pragmatic și acesta a fost modelul nostru atunci când am elaborat uh, statutul, memorandumul uh, Institutului de Drept European. Am organizat o primă conferință inaugurală și institutul nostru a fost fondat la Paris. În mai 2011, am lansat un, o cerere de oferte pentru a hotărî unde uh, își va avea sediul institutul ei bine, sediul este la Viena și acest institut este finanțat în bună parte de către Universitatea din Viena și de guvernul austriac. Pe 7 noiembrie 2011 a fost deschis oficial institutul în prezența vicepreședintei Viviane Reding și am început să dezbatem uh, proiectele despre care vă voi uh, vorbi peste câteva clipe. Misiunea institutului este prezentată în statutul său. Este vorba despre efectuarea de cercetări, însă mai ales despre o contribuție practică, un sprijin acordat legislatorului atunci când dezvoltă drept european Vrem să oferim sprijin legiuitorului și să creăm o comunitate europeană puternică bazată pe diferitele culturi juridice, culturi care sunt uh, plurale pluralism care caracterizează Europa. Vrem să fim un forum de cooperare între juriștii care sunt interesați de dezvoltarea dreptului european între juriști comparatiști, cei care sunt uh, deschiși pentru uh, comparații, juriști cu personalități diferite. Institutul de Drept European poate acționa din proprie inițiativă și poate acționa inspirându-se și din munca instituțiilor europene, din munca Parlamentului sau a Comisiei. Acestea sunt foruri de reflexie uh, care ne permit să identificăm proiectele pe care trebuie să le derulăm în viitor. Doamna Reding a venit la Viena în septembrie anul trecut și uh, s-a exprimat și prin uh, directorul său de cabinet și a insistat asupra bogăției culturii juridice europene. Ei bine, trebuiau construite punți între aceste diferite tradiții juridice. Cum funcționează institutul nostru? Ca și toate celelalte organizații, el se bazează pe membri și ne-am dorit să avem peste, să avem uh, uh, mai multe mii de membri. Avem câteva sute de membri la ora actuală membrii persoane fizice și observatori, care sunt fie persoane fizice, fie observatori instituționali. Observatori instituționali care nu au drept de vot, dar care contribuie la dezbateri. Unul dintre organismele cele mai importante este Consiliul. Consiliul ia decizii și numără până la 60 de membri, nu are încă 60 de membri, aproape 60, și suntem atenți pentru ca în Consiliu să fie prezentate toate statele membre și toate profesiile. Comitetul executiv este alcătuit din șapte persoane, un președinte, patru membri ordinari și vicepreședinta, este asistat de un secretariat care este instalat la Viena. În sfârșit, Senatul este un uh, organ consultativ foarte important pentru noi. Este format din membri care au fost foarte implicați în procesul de creare a Institutului, doctorul Griz uh, sau domnul uh, Zimmerman, care sunt membri ai Senatului. Structura este următoarea. Avem adunarea generală, Consiliul, Comitetul Executiv, Secretariatul, Senatul la dreapta, care urmărește lucrările Consiliului și un tribunal arbitral uh, pentru conflictele interne. Toate acestea se regăsesc în statutul care este public pe internet. Institutul de Drept European are mai multe proiecte în curs despre care voi vorbi peste câteva minute. În statut găsiți articolele 12 și 15 cu privire la funcționarea sistemului pentru proiecte, cum se prezintă proiectele institutului și care sunt condițiile pentru ca un proiect să fie selecționat. După cum vedeți, nu sunt proiecte teoretice de cercetare academică, sunt proiecte care corespund unor nevoi practice. Ideea este de a elabora reguli sau principii generale care îl vor ajuta apoi pe legislator sau să comentăm reguli sau proiecte în curs în Europa și facem toate aceste lucruri dintr-un unghi european, ținând cont de diferitele culturi uh, juridice din Europa în cadrul institutului trebuie să fie respectată o anumită procedură. Procedura aceasta variază. Um, există proiecte pentru statement Uh, procedura este accelerată, Consiliul desemnează raportorii și există uh, un comitet uh, consultativ care aprobă proiectul înainte ca acesta să fie aprobat ca statement oficial al institutului. În ceea ce privește proiectele, procedura este mai lungă și adunarea generală împreună cu Consiliul trebuie să aprobe aceste proiecte. Valoarea adăugată a acestor proiecte presupune că analizăm uh, critic uh, uh, ceea ce ne parvine din partea unei comunități largi de juriști și apoi tot aici vorbim despre o participare care nu aduce uh, prejudicii unor interese specifice. Există o declarație de independență care este foarte importantă și un text detaliat care vizează conflictul de interese. În inima acestui proiect al Institutului se află această independență a membrilor care fac parte din Institut și până la urmă dorim să aducem răspunsuri concrete și practice. În general, vorbind, celelalte activități ale Institutului ar putea fi uh, puse în ansamblul lor uh, în folosul uh, Uniunii Europene. Într-o lume globalizată, e important ca Europa să se poată face auzite, iar noi, în cadrul Institutului, promovăm valorile europene și aceste valori, mai ales prin intermediul dreptului. Promovăm și cercetarea într-o epocă în care vorbim mult despre spațiul european al cercetării și Institutul European se înscrie în acest uh, spațiu european al cercetării. E important de asemenea pentru noi să uh, decalăm în uh, amonte subiectele juridice importante care fac obiectul activităților Parlamentului sau Comisiei în anii care vor veni. Deci nu ne gândim doar la momentul prezent, ci și la construcția viitorului. Și ajung acum la final aceste prezentări generale, spunându-vă cum anume funcționează institutul și cum anume este finanțat. Mai devreme spuneam uh, că suntem ajutați de autoritățile um, austriece uh, și uh, de cele ale orașului Viena. Uh, și până la urmă, finanțarea va veni și prin proiecte care vor fi elaborate în mod progresiv de către institutul nostru. Toate informațiile pe care le doriți le puteți găsi pe site-ul internet al institutului și, evident, vă puteți adresa și secretariatului. Aveți uh, pe slide uh, adresa secretariatului. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru faptul că ne-ați oferit ocazia să vă prezentăm uh, Institutul de Drept European. Uh, aș dori să fac doar uh, câteva comentarii în legătură cu Senatul, care este organismul Institutului care trebuie să ofere consultanță pe baza unor solicitări pentru asemenea uh, tip de activități de consiliere. Senatul poate să facă toate acestea prin intermediul celor 10 membri pe care îi are. Acești membri sunt aleși de Consiliu în conformitate cu uh, statutul. Senatul poate să aibă până la 21 de uh, membri cu vârsta de sub 80 de ani membrii viitori vor fi cooptați de Senatul uh, existent. Membrii Senatului pot să fie personalități uh, din mediul juridic uh, european care să aibă o bună reputație și care să reflecte prin prezența lor diversitatea tradițiilor juridice uh, europene pentru a îmbunătăți legislația unii Europene și jurisprudența curții. Prin urmare, trebuie să se reflecte uh, imaginea sistemului juridic din Europa în componența acestui uh, Senat. Avem uh, membri din nouă state diferite, iar uh, uh în ceea ce privește profesiile, uh, Uh, avem uh, profesioniști din uh, domeniul dreptului, avem un membru care a făcut parte dintr-o curte constituțională și până la urmă vorbim despre anumită diversitate care permite Senatului să ofere consultanță adecvată în legătură cu diverse subiecte. Primii 10 membri au fost aleși în septembrie. În februarie a avut loc prima lor reuniune, discutându-se primul subiect, și anume consilierea Consiliului cu privire la anumite propuneri de proiecte în diverse domenii juridice în conformitate cu ELI. Așadar, Senatul a analizat toate aceste propuneri. Veți mai auzi câte ceva în legătură cu uh, acest uh, demers, dar oricum putem spune că institutul nostru se poate baza pe expertiza unor personalități uh, diverse și asta, evident, contribuie la îndeplinirea obiectivului major al Institutului. Senatul este, de asemenea, important pentru faptul că are un organism permanent de arbitraj format din trei membri care se ocupă cu chestiuni uh, interne. Aceasta este o parte a sarcinii uh, Senatului să aibă o mică curte de uh, arbitraj. Așadar, Senatul poate să joace rol de arbitru în cazul în care apar anumite dispute. Domnule președinte, doamnă și domnilor, aș dori să vă ofer uh, o imagine legată de uh, proiectele institutului nostru și, în principiu, vreau să vă spun uh, ce se întâmplă în domeniul dreptului contractual. Aceasta este practic o declarație ad hoc a institutului nostru în legătură cu o chestiune de interes comun în uh, Europa. Este practic o chestiune foarte importantă, uh, propunerea Comisiei uh, pentru dreptul comunitar legat de vânzări. În 2011 ni s-a înaintat o propunere legată de dreptul comun al vânzărilor și uh, s-au oferit instrumente de tip opt-in uh, pentru um, uh, contracte de tipul business to business și business to consumer. Se acoperă foarte multe aspecte care țin de dreptul contractual aici. Există o lungă anexă 1 și alte anexe suplimentare la acest document. Apoi ne-am confruntat uh, cu propunerea în sine și în cadrul institutului nostru s-a constituit uh, o echipă de lucru care să uh, analizeze acest subiect. Tipul de metodă de lucru aleasă a fost cea a cercurilor concentrice. Exista o echipă de redactare, așadar susținută de o echipă consultativă, care la rândul său era susținută de uh, Senat și de membrii Institutului. Micul grup de lucru, echipa de redactare, uh, este prezidat de uh, Sir John Thomas, care este uh, președinte al QBD și judecător din Regatul Unit. Apoi, uh, membrii uh, practic reflectă diverse tradiții juridice și diverse profesii din domeniul dreptului. Uh, prin urmare, avem uh, uh, reprezentanța ai mediului academic, ai avocaților și judecătorilor, ai celor care se ocupă cu chestiunile de drept comun și așa mai departe. Sunt reprezentate tradiții juridice precum cea romană sau scandinavă. Sarcina acestui grup de lucru a fost una foarte ambițioasă, adică o formulare, o reformulare totală a propunerii comisiei. Însă, mai intervine aici un element foarte important uh, și anume reformularea nu trebuie văzută ca o alternativă pentru uh, proiectul uh, Comisiei Europene, ci practic ca un fel de set de instrumente. Practic ar fi vorba despre o propunere pe care oamenii ar putea o lua în considerare atunci când s-ar uh, ocupa de uh, chestiunile cuprinse în această propunere a Comisiei. Așadar, vom avea o parte A care va reprezenta un sumar uh, succint al propunerilor de schimbare care vin din partea institutului nostru. Aici ne gândim la eventuale îmbunătățiri ale propunerii uh, Comisiei. Partea B a reprezenta o sinopsă totală cu uh, propunerile noastre și uh, partea C un document de poziție pentru eventuale măsuri viitoare filozofia de lucru presupunea că trebuia să luăm în considerare anumite opțiuni clare uh, de uh, politică. Adică dacă se existe sau nu uh, un astfel de instrument legislativ în domeniul vânzărilor și dacă acesta ar trebui să acopere cele două tipuri de contracte, B2B și B2C. Practic uh, ne-am gândit să facem uh, propuneri tehnice, adică să spunem eventual uh, că anumite propuneri ar trebui să funcționeze așa cum au fost intenționate. Ar fi trebuit să semnalăm anumite inconsecvențe din prima formă a propunerii și acestea sunt practic câteva exemple uh, Uh, legate de uh, modul de lucru. Am și uh, un exemplu concret, exemplul 1, și anume elemente străine într-un contract. De exemplu, Ni se spune că această lege nu este una la care se poate apela dacă uh, contractul depășește uh, sfera de cuprindere materială adică dacă se acoperă elemente care țin de transport, telecomunicații uh, sau uh, instruire, sau dacă uh, vorbim despre anumite gratuități. Evident, asta ar însemna că poate ar trebui să se instituie o uh, linie de sprijin, linie telefonică de sprijin sau uh, Asta însemna că părțile contractuale ar putea să știe că dacă um, o instanță ar putea identifica uh, un uh, anume element suplimentar în contract, atunci uh, contractul ar putea să nu fie aplicat. Însă părțile trebuie să știe că ar putea să facă un contract separat doar pentru acest uh, element suplimentar, cel al uh, liniei telefonice, uh, pentru a putea să uh, ia în considerare toate cerințele uh, legislației naționale, pentru că acolo legislația europeană ne-ar putea uh, ajuta. Acesta a fost un exemplu. Dați-mi voi să vă dau un exemplu suplimentar în ceea ce privește aceste propuneri tehnice pe care le face institutul nostru. Propunerea 2011 conține doar norme pentru uh, contracte în care uh, cumpărătorul este uh, fie o întreprindere, fie un consumator, dar nu uh, o organizație non-profit. Asta înseamnă că comercianții care încearcă să vândă în conformitate cu această lege europeană vor trebui să stabilească clar dacă au de-a face cu o întreprindere, cu un um, uh, consumator sau cu o organizație non-profit. Acest fapt ar putea fi foarte dificil de realizat, de aceea uh, punerea în aplicare a legii ar putea fi pusă în pericol. Există um, alte asemenea exemple, um, de exemplu, um, restrângerea sferei de cuprindere la uh, IMM-uri. Aici părțile contractuale ar trebui să aibă acces la foarte multe informații și asta ar putea să pună în uh, pericol uh, aplicarea legii. Care crede grupul de lucru că sunt problemele în acest moment? E bine, o problemă majoră este că uh, există o înțelegere Uh, politică larg răspândită că această lege n-ar trebui să devieze de la uh, directiva care uh, îi vizează pe consumatori. În ce măsură exclude asta îmbunătățiri reale? Ei bine, grupul nostru va trebui să determine toate aceste elemente, precum și măsura în care uh, Uh, ar avea sens uh, ca grupul de lucru să facă sugestii majore în ceea ce privește structura acestei propuneri. Apoi trebuie să ne gândim la modul în care putem garanta faptul că propunerile individuale din partea uh, grupului ar putea să excludă orice fel de eroare sau inconsecvență. Calendarul este de așa natură încât în martie 2012 va exista o discuție cu privire la acest uh, proiect de redactare cu institutul, apoi uh, în aprilie propunerea va fi înaintată Consiliului uh, Institutului nostru. Apoi Probabil documentul va reveni la noi uh, cu amendamente și în funcție de natura acestora uh, s-ar putea să existe o publicare sau nu. Sunt niște aspecte pe care dorim să le discutăm cu instituțiile europene și cu alți uh, actori interesați și suntem gata să primim din partea noastră comentarii. Mulțumesc! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în ultimul rând, uh, aș dori să vă prezint activitatea secretariatului uh, de la uh, Viena. Voi fi foarte succint. Așa cum vă spuneam, secretariatul se află la Viena, la Universitatea din Viena. Misiunea noastră, misiunile noastre, sarcinile noastre sunt următoarele – ne ocupăm de aspectele tehnice și de administrare pentru diverse instanțe al Institutului European de Drept și ne ocupăm cu punerea în aplicare a diverselor decizii luate de acest uh, organism. Avem o echipă de 5 colaboratori, bărbați și femei, care vorbesc mai multe limbi străine, mai multe limbi și au uh, pregătiri profesionale diferite. Ei trebuie să țină legătura cu membrii Institutului European de Drept și cu ceilalți uh, actori implicați în diverse activități, care sunt adesea actori instituționali, observatori instituționali care colaborează cu Institutul European de Drept și sunt informați regulat despre activitățile Institutului. Aici aveți o, un exemplu de pagină de internet, lucrăm și la un newsletter, la o revistă și la un blog. Sarcina noastră este de a colabora cu diversele <clears throat> instituții implicate, pe de o parte instituțiile europene și împreună cu Consiliul Europei și pe de altă parte diverse instituții internaționale, precum Banca Mondială, OCDE și așa mai departe. Avem o rețea de cam 600 de experți, dintre care 90% sunt în Europa și 10% provin din alte state, mai ales din America de Nord. Avem experți și din uh, Africa de Sud și colaborăm chiar și cu experți asiatici. Secretariatul se ocupă de partea administrativă a activității, organizăm întâlnirile, organizăm uh, întâlnirea adunării generale a Institutului Internațional de Drept și coordonăm diverse proiecte ale Institutului. Acestea sunt, bineînțeles, um, activitățile de bază ale secretariatului și aș putea să vă enumăr câteva proiecte Eh, de exemplu, propunerea legislativă pentru o lege europeană a vânzărilor. Lucrăm eh, <clears throat> împreună cu Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, analizăm și jurisprudența curții în vederea conferinței ministeriale de la Brighton din 18-19-20 eh, aprilie anul acesta. Avem uh, de asemenea patru teme suplimentare care se vor uh, uh, materializa în proiecte. Vorba de mobilitatea și impozitul pe venit, dreptul administrativ procedural în Uniunea Europeană, protecția datelor în Uniunea Europeană. Sunt propuneri ale Comisiei pe care le analizăm a patra fiind uh, regulamentul privind uh, problemele de drept jurisdicțional. Avem deci o paletă întreagă de proiecte pe ordinea de zi și ne aducem și noi contribuția la găsirea unor soluții. Mulțumim pentru această prezentare foarte impresionantă, spune domnul președinte, o activitate remarcabilă în care sunteți uh, implicați o activitate foarte utilă pentru noi. Vorbeați despre aceste directive și proiecte de lege europene. Nu vom ezita să ne inspirăm din munca dumneavoastră atunci când veți veni cu propuneri de îmbunătățire a textului Comisiei. Doamna Bregner ar vrea să spună ceva. Mă bucur pentru că și eu sunt uh, din Viena și mă bucur să vă uh, ascult, mă bucur că secretariatul uh, Institutului European de Drept se află acolo, atât de aproape de inima Europei. Am două întrebări pentru noastră. Prima se referă la cooperarea cu Academia Europeană de Drept de la Trev, dacă există o astfel de cooperare și apoi în sânul Europei. Vreau să știu dacă există o rețea um, nord-sud, est-vest, cum este echilibrată această uh, cooperare. Domnul Beris, uh, următorii vorbitori, foarte numeroși uh, deputați s-au înscris la cuvânt. Bună ziua, eu sunt polonez, dar asta nu <laughs> contează, am o, o întrebare eu. Pregătesc un aviz care se leagă de un segment important al cercetării în ceea ce privește orizontul 2020, o chestiune foarte amplă pe care o vom discuta și care ar trebui să se refere nu numai la dezvoltarea de noi tehnologii, ci și la științele umane. Având foarte multe subiecte importante și foarte multe probleme de drept. Am uh, de gând să <clears throat> uh, elaborez acest uh, raport în colaborare cu colegii mei, astfel încât să avem o imagine de ansamblu a acestei inițiative. Credeți că institutul dumneavoastră poate aduce vreo contribuție în ceea ce privește al șaptelea program cadru? Domnul Bodu. Întrebarea mea este dacă materialele pe care dumneavoastră le pregătiți există și într-o bază de date care să poată fi accesată. Dacă Wieland. Mulțumesc, domnul Wieland, domnul președinte. Mulțumesc. Această prezentare pe care am văzut, aceste prezentări pe care le-am văzut pot fi uh, preluate cumva în formă electronică? Domnul Berlinguer? Eu vreau să le mulțumesc uh, prietenilor de la Institutul European de Drept. Sunt de acord cu domnul președinte. A fost o prezentare foarte impresionantă. desfășurare impresionantă de forțe academice. Uh, aș vrea să vă rog să intrați în detalii în legătură cu trei subiecte. Noi nu suntem uh, specializați în uh, chestiuni juridice cu toții, dar vreau să vă întreb care, ce, se, ce se face pentru formarea judecătorilor și procurorilor. și cum este pus uh, în aplicare această adevărată filozofie a um, justiției europene. Aș vrea să vă întreb, să întreb pe prietenii noștri de la Institutul European de Drept, dacă pot să intră puțin în detaliile cooperării academice, pentru că aceasta se leagă strâns de crearea unei mentalități europene în domeniul justiției la nivelul continentului. Apoi, în ceea ce privește inițiativa legii vânzărilor, este o problemă sensibilă de mare importanță sunt uh, raportor pe această temă împreună cu domnul Lem și în comisia noastră sunt uh, opinii pro și contra, dar trebuie să ajungem cumva la un compromis. Deci, acel set de instrumente de care vorbiți, de instrumente de interpretare legislativă în ceea ce privește impactul asupra dreptului contractual ne-ar putea fi de mare ajutor. Și tot ce ne-ar putea ajuta să ne dăm seama dacă această lege este sau nu utilă, ne este uh, de folos. Cum ați putea încerca să demonstrați valoarea adăugată, nu doar utilitatea aceste inițiative pentru consumatori și pentru uh, comercianți. Care ar fi această plusvaloare? Și cum ar putea fi uh, perfecționat acest adevărat cod de conduită de 180 de articole? salut ideea că vă ocupați și de dreptul administrativ. Noi de-abia am început dezbaterea pe această temă și încercăm să ne limităm deocamdată la procedurile administrative. Aș sublinia importanța cooperării cu dumneavoastră în ceea ce privește această chestiune. Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru prezentare. În primul rând, cred că este un subiect foarte important care trebuia discutat. Avem institute la nivel național de acest tip, în Germania, bineînțeles, din perspectivă națională. Am câteva întrebări. Ați uh, spus că vă ocupați de un număr de subiecte, precum legea unică a vânzărilor. Aveți cumva contacte de natură politică sau aveți o abordare pur uh, tehnică? Pentru că eu știu că divergențele de opinii din uh, Parlament, mai ales în, în ceea ce privește armonizarea, se datorează mai ales diferențelor de opinie politică, de ideologie. Atunci când discutăm aceste lucruri, dumneavoastră aveți probleme confruntându-vă cu probleme de armonizare, aveți cumva 27 de o, păreri diferite? O abordare posibilă ar fi armonizarea acestor abordări diferite. Asta a fost o primă chestiune. În al doilea rând, atunci când emiteți uh, aceste uh, declarații, statements, ele sunt uh, gratuite, ele sunt um, oferite pur și simplu sau costă să elaborezi aceste declarații. Am și eu o întrebare cam greu de formulat. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezentare și vreau să vă întreb în legătură cu un subiect. Eu uh, sunt membru al acestei comisii, dar și al altor comisii din Parlament și de fiecare dată când avem uh, probleme de reglementare, de legiferare, observăm că Există tradiții uh, legale, tradiții uh, în domeniul justiției foarte bine împământenite în fiecare stat membru. Ar fi foarte util pentru noi ca înainte să începem dezbaterile să avem un fel de uh, briefing, un fel de informare privind aceste tradiții, ca să știm cum au, cum au evoluat reglementările în anumite state membre și poate că ne-ați putea ajuta în acest sens. Da, am și eu două întrebări. Spune domnul președinte, văd că nu mai sunt colegi care doresc să ia cuvântul, așa că am să vorbesc eu. În primul rând, în legătură cu ceea ce tocmai a întrebat domnul Hegner, acea academie juridică, aveți legături cu experți juridici? Ce fel de legătură aveți cu institutele de drept naționale? Și Aș vrea să mai știu în ce fel sprijină guvernul austriac și Universitatea din Viena uh, eforturile dumneavoastră. Care este orizontul uh, de finanțare și ce se va întâmpla dacă um, această perioadă de finanțare expiră? Probabil guvernul austriac sau Universitatea din Viena va prelua finanțarea. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebări. Aș vrea să încerc să răspund foarte pe scurt și apoi poate colegii vor eh, avea ceva de adăugat. Am fost întrebați uh, în legătură cu Academia Internațională de Drept din Tria și uh, celelalte institute de cercetare în domeniul juridic. Noi avem, suntem mândri să uh, avem legături cu toate instituțiile naționale de drept. Acest, această cooperare are foarte, multe, foarte multă utilitate practică și acest lucru nu poate decât să ne uh, fie de folos. Uh, S-a mai uh, vorbit despre proiectele de cercetare, proiectele pilot. Aș vrea să vă mai spun încă o dată, dacă Institutul European de Drept um, efectuează studii în, în diverse domenii, noi putem, suntem deschiși colaborării. Avem proiecte în cadrul cărora discutăm posibilități de cooperare cu instituții, de exemplu cu institutul care uh, elaborează noi principii pentru reforma procedurilor uh, legale administrative. Am avut o întâlnire săptămâna trecută la Parlamentul European, deci suntem deschiși să colaborăm cu toate institutele care lucrează în, în acest domeniu, în același domeniu cu noi. La fel, în legătură cu problema legăturilor noastre cu experți și profesioniști din domeniu cu diverse alte instituții din Europa, Nord, Sud, Est, Vest. Încă o dată sperăm să dezvoltăm pe parcurs relații cu cât mai mulți parteneri, avem membri care reprezintă lumea academică și profesia juridică din toată Europa. Este încă prea devreme însă să știm care va fi uh, acoperirea noastră în, pe continent sau în statele membre, dar în cadrul proiectelor noastre, în cadrul uh, um, Comisiei de conducere, încercăm totuși să păstrăm acest uh, echilibru. Avem uh, avocați din diverse sisteme și este care lucrează împreună la întrebări de genul specific, uh, ca acea domnului Botu, Bodu, uh, acea uh, bază de date, pentru moment este de vreme. De-abia am început activitatea. Cred că în prezentare... A, e vorba de faptul că prezentarea va fi disponibilă pe site-ul nostru. Odată ce proiectele noastre sunt aprobate de către Consiliul Director, vor fi și ele făcute disponibile fie uh, pe website, fie în uh, formă scrisă, tipărită. În legătură cu acest proiect, în legătură cu legea unică a vânzărilor, trebuie să ținem cont de diferențele politice. Este absolut necesar, pentru că echipa de proiect este alcătuită din uh, avocați din mai multe țări. Unii sunt mai uh, entuziaști în legătură cu armonizarea decât alții. Este foarte interesant că acest uh, proiect este uh, analizat de către un, uh, o echipă prezidată de un judecător britanic. Britanicii nu sunt foarte entuziaști în legătură cu acest proiect și de aceea sunt foarte curios să văd ce va ieși din aceste dezbateri. S-a mai pus întrebarea dacă acest proiect privind legea unică a vânzărilor va fi util sau nu, sau dacă inițiativa privind această legiferare este utilă sau nu. Noi încercăm să, chiar asta să aflăm și încercăm să îmbunătățim proiectul de lege ca să eliminăm uh, incertitudinea care poate să apară la nivel juridic și în practică. De fapt, ăsta este scopul Institutului, să ne asigurăm că legislația europeană este ușor de aplicat și promovează interesele cetățenilor. O între altă întrebare pusă aici a fost uh, ce se va întâmpla cu finanțarea noastră după ce expiră uh, prima perioadă de finanțare. Ei bine, deocamdată avem bani pentru patru ani, după care vom vedea ce se va întâmpla, dacă universitatea uh, va dori în continuare să ne finanțeze. Uh, foarte bine. Atunci, dacă nu, vom vedea cine va prelua această finanțare, dar peste patru ani noi sperăm să putem să ne fi demonstrat uh, valoarea și să găsim ușor uh, pe cineva care să continue să ne sprijină în activitatea noastră. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor și poate colegii mei ar vrea să adauge ceva. Um, Câteva chestiuni precise. Domnul Boris pregătește acest aviz uh, cu privire la cercetare în cadrul uh, orizontului 2020. Nu cred că institutul nostru poate lansa un program. Institutul poate reflecta cu dumneavoastră în ceea ce privește mizele juridice ale unei asemenea reconfigurări a peisajului european al cercetării. Da, putem crea un grup de lucru pentru a reflecta la această chestiune esențială pentru următorul deceniu. În ceea ce privește intervenția domnului Berlinguer și pregătirea judecătorilor, uh, aveți dreptate, este un proiect foarte important, este important și pentru Institutul uh, de Drept uh, European și am apreciat comunicarea din 13 uh, septembrie 2011 care a menționat acest institut. Atunci când s-a lucrat la fondarea acestui institut, s-a pus întrebarea dacă trebuie să fim un institut de pregătire a judecătorilor mai ales, s-au emis mai multe păreri și concluzia la care am ajuns a fost că nu o să răspundem la cererile de propuneri uh, lansate de comisie în ceea ce privește acest program de uh, pregătire judiciară. Dorim însă să contribuim la formarea unei mentalități juridice europene și vrem să avem legături cu instituțiile, cu centrele de cercetare care contribuie la această pregătire profesională. Însă, deocamdată, de-abia ne demarăm activitățile și nu suntem uh, organizați pentru a asigura pregătire profesională judiciară în Europa. În ceea ce privește ideea unui al 28-lea regim, suntem pentru uh, dreptul european al vânzărilor pune această întrebare. Uh, poate fi avut în vedere pentru fundații, pentru uh, organizațiile mutuale europene. Toate aceste subiecte interesează îndeaproape institutul care va lucra în cooperare cu Parlamentul și cu Comisia uh, asupra uh, proiectelor în acest domeniu. Cam asta am avut de spus și în ceea ce privește întrebarea domnului Afner, mi se pare că Institutul ar putea pregăti, înaintea discuțiilor noastre, ar putea pregăti notițe cu privire la dreptul comparat, uh, în uh, ceea ce privește subiectele pe care le veți uh, discuta. Uh, tocmai de aici am venit, de aceea am venit pentru a vedea cu dumneavoastră ce anume ar putea interesa comisia dumneavoastră. Sunt membră a instanței austriece a zilei juriștilor, probabil că vom adera la Institutul de Drept European și vom avea o formă de cooperare cu institutul. Obiectivul nostru nu este neapărat același, însă toată lumea este interesată de o anumită formă de cooperare cu institutul. În ceea ce privește ultimul punct, Sigur că ne interesează această cooperare și avem deja proiecte foarte concrete. Uh, odată la doi ani se va organiza o conferință împreună cu uh, Ziua Juriștilor Europeni. Vom organiza o reuniune comună odată la doi ani și avem de asemenea o cooperare intensă cu Academia de la Trev, de la uh, Trier, care a uh, contribuit la constituirea Institutului de Drept European. În ceea ce privește dreptul băncilor, s-a luat o decizie în cadrul grupului de lucru și anume că um, în mare, marile chestiuni politice vor fi uh, considerate un fapt împlinit. Și acest lucru din două motive. În primul rând pentru că există foarte multe declarații, avize emise de diferite organizații în privința acestui punct și ca atare nu mai are rost să mai existe încă un regim. Există, e nevoie de un al 28-lea drept. Nu am considerat că Institutul de Drept European ar putea avea o valoare adăugată reală în această privință. Consiliul a dezbătut această chestiune și uh, probabil că ar fi trebuit să votăm până la urmă pentru a tranșa mm, un drept uh, al vânzărilor. Întrebarea este cum ar trebui să fie configurat pentru ca să fie un succes și nu un eșec. Uh, Iată întrebarea pe care ne-am pus-o și uh, grupul de lucru a fost însărcinat să lucreze la acest uh, aspect. Și am identificat o serie întreagă de puncte în privința cărora proiectul ar putea fi îmbunătățit. În ceea ce privește site-ul internet, proiectele noastre nu sunt toate accesibile pentru marele public, însă cei interesați pot să le obțină. Dacă sunteți membri a Institutului de Drept European și dacă doriți să participați la lucrările grupurilor de lucru, puteți să aveți acces la aceste documente și, de altfel, vă încurajez pe această cale să deveniți membri ai Institutului de Drept European. Închei aici după cum s-a spus, nu vrem să facem concurență nimănui, nici Academiei Juridice de la Trier, nici uh, zilei uh, juriștilor. În orice caz, poate fi uh, sporit transferul de cunoștințe între institutul nostru și alte organizații. Mă gândesc la țările din Est care au nevoie de consiliere uh, am putea să avem o contribuție mai mare decât uh, în prezent și ar fi util ca declarațiile finale care sunt publicate să fie accesibile gratuit. Și este important uh, ca exist, să existe proiecte finanțate din bugetul nostru. Avem la ora actuală numeroși membri europeni și încercăm să atragem spre noi și mai multe universități din Europa de Est. Noi avem o definiție mult mai vastă a Europei. Europa nu se rezumă pentru noi la Europa celor 27 de țări și Sperăm că vom putea uh, conta pe aportul la cât mai mulți uh, factori uh, interesați. Mulțumesc foarte mult! Cooperarea cu dumneavoastră va fi fără îndoială consolidată. Vă urez o ședere plăcută la Bruxelles și drum bun înapoi în țările dumneavoastră. Amânăm uh, punctul 5 pentru că raportorul nu este în sală și trecem la punctul 7. Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Raportul lui Antonio Lopez Isturiz, uh, el nu este prezent din motive de sănătate, dar vom vota totuși acest raport. Who's the rapporteur instead of him? Um, No, you, you. Okay, Okay. Also ich höre gerade, dass ich auch den Berichterstatter ersetze bei der Abstimmung. Gut, ich habe keine einleitenden mi se spune că îl înlocuiesc pe raportor pentru voturi și intrăm în miezul problemei, trecem imediat la voturi. Amendamentul 37 al domnului Albrecht, cine pentru? Împotrivă, Se respinge. 39. Al domnului Albrecht pentru. Împotrivă. Se adoptă. 38. Al domnului McCarthy pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4. Nu se votează. 5 a raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. 40 al raportorului. Pentru, împotrivă, se adoptă. 6 s-a retras. 41 al doamnei McCarthy. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. 42. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. 8 al raportorului. Pentru, împotrivă, se adoptă. 44 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 43. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 9 al raportorului. Cu un amendament scris. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 10 al raportorului. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 11 nu se votează, 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 46 a domnului Albrecht. Este alcătuit din două părți, un amendament oral, cine e pentru, împotrivă, se adoptă, apoi a doua parte, pentru, împotrivă, se respinge. 47 al doamnei McCarthy cu un amendament oral Doamna Lichtenberger, e o problemă? Fără microfon. A doua parte a amendamentului oral ați uh, numărat și care a fost rezultatul. 36, dar uh, refacem votul pentru a doua parte a amendamentului 47. Cine e pentru? Două voturi pentru. Împotrivă. Patruzeci și șapte, McCarthy. Pentru împotrivă, se adoptă. 48 al domnului Regner. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. 13. Amendamentul oral al raportorului. cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. 14. Nu se votează. 15 a raportorului. Pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 49 McCarthy pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 s-a retras. 50 al domnului Stoianov. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 51 McCarthy pentru. Împotrivă. Se adoptă. 52 McCarthy pentru. Împotrivă. Se adoptă. 53 pentru împotrivă, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, se respinge. 55 McCarthy pentru, împotrivă, se adoptă. 56 McCarthy pentru, împotrivă, se adoptă. 18 se retrage. 57 Domnul Stoianov îmi cer scuze, domnule președinte. Am depus amendamentul 58 și pe lista mea de vot spune că nu e compatibil cu 57. Eu unul nu înțeleg de ce nu ar fi compatibil. domnul Lopez Isturiz și cu mine vrem să includem două puncte diferite. Eu cred că amendamentul meu poate fi compatibil cu 57 și poate fi votat. Și pe lista mea scrie că nu e compatibil. O să ne uităm încă o dată pentru a face o constatare definitivă.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 s-a rezolvat. Există un amendament oral la amendamentul Lopez Isturis care, de fapt, îl preia pe al dumneavoastră. Vorbește despre victimele atacurilor teroriste, a criminalității organizate. Deci amendamentul Stoianov este acoperit. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, se adoptă. 58 este inclus în acest amendament oral. 59 Albrecht pentru, împotrivă, se respinge. 19 a raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 20 nu se votează. 60 McCarthy pentru, împotrivă, se adoptă. 21 61 Stoianov pentru, împotrivă, se adoptă 22 a raportorului pentru, împotrivă, se adoptă 23 pentru, împotrivă, se adoptă 24 a raportorului pentru, împotrivă, se adoptă 62 a raportorului pentru, împotrivă, se adoptă 25 s-a retras, 26 pentru, împotrivă, se adoptă 63 pentru, împotrivă, se adoptă, 27 s-a retras, 64 pentru, împotrivă, se adoptă, 28 s-a retras, 65 McCarthy pentru, împotrivă. Vă rog să ridicați mâna la 65 pentru, McCarthy. Împotrivă. Abgelehnt. Abgelehnt. Abgelehnt. Good. S-a respins. 66. McCarthy. Împotrivă. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Dafür. 30 Regmer pentru, împotrivă. Se adoptă. 31 pentru, împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 1 al raportului pentru, împotrivă. Se adoptă. 32 pentru, împotrivă. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă. Respins. 35. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2 a fost retras. 36 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și acum vot final. Cine este pentru, vă rog? Împotrivă. Abțineri se adoptă în unanimitate. Îl vom felicita așadar pe domnul raportor, chiar în absența sa. Urmează următorul uh, punct, uh, schimb de opinii în legătură cu uh, programul privind consumatorii. Doamna Wikström are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte, foarte succintă în cele pe care le voi spune. Microfonul meu funcționează, nu? Înseamnă, întreabă uh, vorbitoarea. Dacă e mai ușor, uh, voi vorbi limba engleză. Acesta este primul nostru schimb de opinii, dragi colegi. Prin urmare, voi fi foarte succintă atunci când voi uh, enumera principalele direcții ale acestui uh, raport uh, și voi fi gata să ascult opiniile și gândurile dumneavoastră. Bugetul alocă fonduri pentru programul consumatorilor pentru perioada 2014-2020. Și uh, această propunere din partea Comisiei uh, stabilește un program uh, al consumatorilor pentru această perioadă. Acțiune care vor fi susținute prin program pot fi împărțite în patru mari categorii. Prima, consolidarea și sporirea siguranței produselor, apoi informarea și educarea pentru a crește cunoștințele uh, consumatorilor în legătură cu drepturile lor, uh, inclusiv uh, dreptul la recurs prin mecanismul alternativ de soluționare a litigilor, de exemplu, iar apoi consolidarea drepturilor cons consumatorilor prin consolidarea cooperării între organisme naționale și prin susținerea prin informații a consumatorilor. Uh, Domnule președinte, propunerea comisiei mi s-a părut una foarte bună. Voi analiza detaliile acestei propuneri și voi reveni la uh, discuții la următoarea noastră întâlnire în aprilie. Uh, 8 mai va fi uh, termenul uh, probabil de înaintare a amendamentelor și nu mai am nimic de adăugat. Mulțumim foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul pentru a face comentarii? Nu? Atunci vă mulțumim foarte mult, doamna uh, Wickstrom. Exact asta vom face și așa ajungem la punctul 10 de până uh, de zi și anume uh, distribuirea online a lucrărilor a operelor audiovizuale în Europeană. Raportor domnul Boris, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream să spun că au existat foarte multe consultări în ceea ce privește sectorul audiovizual din uh, Europa și uh, putem să fim foarte mulțumiți de faptul că Comisia Europeană a înaintat acum această carte verde care ne spune uh, exact cât de important este acest sector, cel al distribuirii operelor audiovizuale în Europa. Mai întâi trebuie să ne gândim la metodele de acordare a licențelor și părerea mea este că distribuirea online este o problemă cheie pentru tot sectorul audiovizual în Europa. Acest aspect este important uh, pentru că uh, sectorul acesta reprezintă 3% din uh, PIB și, de asemenea, e un sector important pentru um, strategia Europa 2020 și pentru piața unică. Încă mai sunt anumite um, obstacole de depășit în ceea ce privește distribuirea pe internet, e adevărat. Și aș dori să spun aici că uh, E nevoie de uh, flexibilitate în ceea ce privește uh, distribuirea operelor uh, audiovizuale. Mai dorim să spunem că e nevoie să ne asigurăm că distribuirea online poate să acopere cererea pieței, Asta câtă vreme, evident, se respectă drepturile de proprietate intelectuală. După cum probabil știți, distribuirea online uh, se face întotdeauna uh, prin uh, canale speciale de uh, distribuire și în anumite state membre ale Uniunii Europene există anumite regulamente. De exemplu, pentru ce perioadă poate să rămână un film în programul unui cinematograf, să spunem, sau pentru ce perioadă poate să fie vândut Uh, pe DVD, apoi uh, uh, când poate să ajungă la televizor și așa mai departe. Dacă acest sistem online trebuie să rămână competitiv și să răspundă nevoilor consumatorilor, atunci trebuie să luăm în considerare anumite elemente. Cred că acest mecanism ar trebui să se asemene celui pe care îl are la Statele Unite însă. Evident, asta cere timp. Aș dori să subliniez că, uh, datorită caracteristicilor speciale ale sectorului audiovizual, e clar că trebuie să păstrăm uh, anumite sisteme teritoriale sau uh, să păstrăm sistemul distribuirii teritoriale. Marea majoritate a activităților din acest domeniu presupun um, licențe uh, teritoriale. Așa se găsesc fonduri pentru a uh, crea filme. Așa funcționează sistemul uh, cinematografelor și cel al televiziunilor. Există o anumită prefinanțare care este plătită de distribuitori și așa producătorii găsesc fondurile necesare pentru a putea face filme europene. Așadar, cred că sistemul de acordare de licențe ar trebui să fie opțional ar trebui să rămână uh, opțional, ar trebui să fie obligatoriu, pentru că faptul că uh, licențele uh, europene sunt atât de scumpe în acest moment și uh, dacă ne gândim la faptul că deja uh, producătorii trebuie să se adapteze unor costuri uh, ridicate, atunci uh, nu putem omite nici faptul că până la urmă o licență se adresează unui grup de state și unei singure uh, limbi. Și uh, luând toate aceste elemente în considerare, credem că um, acest sistem opțional este cel mai bun. Aș dori să solicit de asemenea Comisiei uh, Europene să prezinte o propunere legislativă, o inițiativă legislativă atunci când vine vorba despre um, gestionarea colectivă a drepturilor de autor pentru a garanta un nivel mai bun de gestionare a acestor drepturi mai ales prin intermediul organismelor uh, de gestionare colectivă. Obiectivul ar fi să uh, aliniem și uh, procesele de acordare a licențelor. Atunci când vine vorba despre muzică, această gestionare colectivă, aceste organisme de gestionare colectivă funcționează foarte bine. Însă atunci când vine vorba despre industria audiovizuală, de exemplu filme, nu prea putem vorbi despre asemenea organisme. Așadar, aceste industrii Uh, mă gândesc că ar putea fi uh, împărțite, gândindu-ne puțin la conținut, dacă vorbim despre conținut audiovizual, cinematografic sau despre muzică. Aș dori de asemenea să solicit uh, Comisiei Europene să prezinte o evaluare de impact atunci când vine vorba de o remunerare uh, proporțională uh, pentru uh, autor. Știm că sistemul european poate fi împărțit în trei segmente majore. Și primul grup ar fi reprezentat de contractele semnate între producători, artiști și gestionarii colectivi. Această categorie este uh, reglementată printr-un tip special de contracte. Apoi, a doua grupă ar fi reprezentată de sisteme bazate pe uh, atribuirea unor drepturi de uh, către autori uh, sau uh, artiști către uh, producători și apoi, al treilea grup, uh, orice alt sistem potențial care ar putea să fie uh, pus uh, la punct pentru gestionarii colectivi. Până la urmă, nu trebuie să decidem care grup funcționează mai bine, pentru că știm exact uh, că pentru muzică, să spunem, uh, gestionarea colectivă funcționează uh, mai bine, însă am dorit să sugerăm Comisiei Europene să evalueze impactul, să știm care sistem ar fi preferat. Domnul Barnier își va da și dânsul aviz în legătură cu acest subiect, însă noi uh, vrem să spunem că n-ar trebui ca noi înșine să luăm această decizie. Apoi am dorit să rugăm Comisia Europeană să evalueze achiul de până în acest moment pentru a evalua aceste tipuri de uh, lucrări. Am uh, lucrat și noi uh, în legătură cu un astfel de subiect și accentul a căzut mai ales pe drepturile de autor în acest domeniu. Mai doream să menționez un aspect, și anume atunci când vine vorba despre uh, TVA, TVA-ul legat de distribuirea pe internet a operelor audiovizuale. Am adoptat o rezoluție cu privire la acest uh, subiect și, după cum probabil uh, știți, doream să ne asigurăm că nu există niciun fel de discriminare în funcție de media. Prin urmare, TVA-ul este important pentru a ne asigura că avem uh, tot ceea ce ne trebuie. Încă ceva ce probabil voi prezenta sub forma unui amendament, și anume o identificare uniformă uh, a operelor uh, individuale. Aici mă refer la un sistem special ISAN așa cum există un sistem de identificare pentru cărți uh, care se bazează pe norme și standarde ISO. Am dorit să existe așa ceva și pentru acest uh, subiect. Apoi, în ceea ce privește distribuirea online, știu că uh, Comisia Europeană are propriile sale practici în acest context și știm că, într-un fel, piața decide pentru că există foarte multă descărcare ilegală de pe internet, foarte multă piraterie și obiectivul nostru a fost să creăm un model foarte bun, un model juridic foarte bun, însă și unul care să fie ușor accesibil uh, consumatorilor noștri. De aceea am prezentat o propunere a unui uh, proiect uh, pilot și sperăm că pe baza acestuia Comisia Europeană în următorii doi ani va reuși să tragă anumite concluzii. Este vorba despre un proiect pilot de 2 milioane de euro și sperăm noi acesta va avea anumite rezultate pozitive care mai târziu ne-ar putea permite să uh, prezentăm uh, norme juridice solide. Cred că acestea ar putea fi ideile cheie pe care le-am prezentat și în uh, aviz, însă oricum sunt deschis la comentarii, sugestii și vă rog să înaintați aceste comentarii până la uh, finele lui uh, martie. Împreună cu uh, raportorii din număr vom avea timp să discutăm toate aceste subiecte. Mulțumesc. Doamna Castidix are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscătoare domnului raportor pentru că a acoperit într-o manieră atât de vastă problema audiovizualului pe internet. Aș dori din partea mea să subliniez mai multe aspecte care mi se pare că ar trebui adăugate la uh, avizul nostru. Pe de o parte, atunci când vorbim despre autori în domeniul audiovizual, distinția nu se face între uh, autorul scenariului și uh, realizator sau dacă statutul uh, autorului este recunoscut și cât de cât armonizat în cadrul uh, Uniunii Europene, statutul realizatorului uh, nu este la fel de recunoscut și armonizat, prin urmare trebuie să introducem această distinție. Sunt de acord cu tot ceea ce spuneați în legătură cu gestionarea colectivă și cu nevoia de a face progrese în acest sector. Mă întreb însă dacă nu cumva practicile contractuale de remunerare a autorilor nu îi uh, privează pe autor și pe realizatori uh, de uh, dreptul la remunerare mai ales atunci când vine vorba despre distribuirea pe internet. Știu că Există anumite societăți uh, uh, care apără drepturile de autor, care uh, solicită ca aceste drepturi să fie inalienabile atunci când vine vorba despre difuzarea pe internet și gestionarea colectivă a acestor drepturi, dar, pe de altă parte, trebuie să existe o metodă specifică de remunerare pentru tot ceea ce înseamnă difuzarea la cerere, un aspect care se dezvoltă enorm, mai ales în atunci când uh, vine vorba despre televiziunea uh, prin satelit sau uh, prin cablu. Trebuie să existe așadar această metodă specifică pentru ca autorii și realizatorii să poată să primească o remunerare adecvată pentru distribuirea pe internet. Acestea sunt elementele la care mă gândeam. Eventual uh, am putea să insistăm, dar asta evident în cadrul general al drepturilor de autor, uh, când vom avea ocazia să revenim la acest subiect, am putea așadar să ne gândim la ceea ce se întâmplă în anumite state membre în acest uh, moment, adică se uh, consolidează educarea publicului în legătură cu drepturile de autor și cu practicile din domeniu. Probabil că în proiectul uh, pilot despre care vom vorbi, această componentă ar putea fi subliniată sau abordată. Atât, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Masi are cuvântul. Îmi cer scuze, domnule președinte. Probabil atunci când am schimbat limba pe consolă, am scăpat uh, ceva, și anume, care este obiectivul acestor 2 uh, milioane de uh, euro care vor fi cheltuiți? Care este obiectivul concret care a fost stabilit pentru aceste, această sumă? Mulțumim, doamna Ekstrom, și apoi domnul raportor. Domnul Ekstrom. Mai întâi aș dori să îi mulțumesc uh, raportorului pentru că sunt foarte multe aspecte pozitive aici cu care sunt de acord. Sunt însă anumite aspecte cu care nu voi fi însă de acord, dar le voi lua uh, pe rând. Punctul uh, 1, da, sunt de acord uh, cu faptul că e pozitiv uh, că Comisia a venit cu ceva în acest uh, uh domeniu. Apoi, la punctul 2, uh, aș dori să spun că aș adăuga uh, flexibilitatea, care este importantă mai mult m-aș referi și la improbabilitate, pentru că deocamdată în sectorul audiovizual am putut observa că există uh, diferite tipuri uh, de tehnologii care complică foarte mult lucrurile pentru consumatori. Adică lucrurile pe care le uh, cumperi uneori s-ar putea să nu funcționeze. Uh, prin urmare, să adăugăm improbabilitate ar putea să uh, fie un uh, termen bun de uh, adăugat. Apoi, uh, ideea cerese din uh, aviz, da punctul 3, uh, este că teritorialitatea este un lucru pozitiv. Eu nu sunt deloc de acord cu acest lucru și uh, aș dori să schimbăm totul și să spunem că teritorialitatea este un lucru prost. Există un grup de lucru pentru drepturile de autor, prezidat excelent de doamna Galo, și uh, principalele concluzii ale acestui grup de lucru au fost că acest aspect legat de teritorialitate, sincer, Ehm, e unul care presupune că ehm, nici măcar nu putem vorbi eh, despre eh, aspecte europene, pentru că avem 27 de regimuri foarte eh, diferite. Există mm, societăți de gestionare colectivă a drepturilor care doresc să se păstreze situația actuală, însă noi, ca Parlament European, avem datoria să apărăm până la urmă piața internă de aceste structuri învechite. Practic aș dori să schimbăm cu totul uh, sensul alineatului 3. Apoi la alineatul 4, uh, da, după cum spuneam, uh, societățile de gestionare colectivă a drepturilor reprezintă o problemă majoră. Odată la șase luni mai apare un scandal în vreun stat membru în legătură cu aceste organisme care au furat din nou bani de la artiști. Prin urmare, e nevoie de mai multă răspundere, de mai multă transparență. Și pur și simplu nu pot să înțeleg de ce Comisia nu a venit mai devreme cu această propunere de mult așteptată. Însă vreau să spun că susțin uh, punctul 4. Apoi, uh, cât privește punctul 5, ar fi bine să evaluăm uh, situația. E un comentariu pozitiv. La punctul 6, aș dori să uh, schimbăm lucrurile, să folosim uh, pluralul. Se consolidează nevoia de a găsi o soluție, se spune aici. Însă, după mine, formularea aceasta e cam, ține cam prea mult de Uniunea Sovietică. Uh, prin urmare, um, dorim um, să se folosească pluralul. Știm că în sectorul audiovizualului um, veniturile pentru cei care fac uh, filme vin uh, de pe urma box office-ului, de pe urma vânzărilor de DVD-uri și apoi uh, din drepturile de difuzare la televiziuni. Știm că există tot felul de fluxuri de venit diferite și exact asta trebuie să se găsească aici la punctul 6, TVA-ul, ei bine, aș sugera să ștergem cu totul acest uh, punct, mai întâi pentru că este o chestiune controversată, aceea dacă ar trebui să decidem sau nu asupra uh, impozitelor. Eu uh, pun oricum sub semnul întrebării acest uh, aspect ar trebui să vedem dacă nu cumva e un subiect uh, controversat uh, acela de a uh, separa TVA-ul pentru domeniul audiovizual și în cele din urmă aș dori să spun că dacă ar fi să introducem niveluri agreate la nivel european în ceea ce privește TVA-ul, atunci poate nu acesta este sectorul cu care ar trebui să începem dacă ne gândim că um, o treime din operele audiovizual descărcate de pe internet sunt opere pornografice. Evident, ca orice alte opere și acestea sunt protejate de copyright, uh, nu mi se pare nimic greșit aici, însă am transmite un semnal greșit dacă în timpuri de austeritate am decide să uh, oferim uh, subvenții în ceea ce privește impozitarea operelor uh, pornografice. Foarte mulți eurodeputați ar găsi uh, ca o dificultăți atunci când ar trebui să explice această chestiune votanților lor. Acestea sunt comentariile mele. Dankeschön. Herr Kollege Boris, bitte. Chciałem podziękować wszystkim koleżankom. Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Am să încep cu ce spunea doamna Castă, că sunt și eu de acord că distribuția online ne oferă posibilitatea de a monitoriza fluxul, fluxul de bani care merge către distribuitori. Asta înseamnă, practic, că autorii, vorba de scenariști, regizori, compozitori, pot monitoriza cât de populară a ajuns o anumită operă, câți oameni au vizionat-o la televiziune sau pe diverse portaluri prin satelit sau pe orice altă cale. În amendamentele mele spune că atunci când este vorba de distribuirea online, sigur asta va fi decizia comisiei, dar trebuie să ținem cont de o remunerare proporțională. Cum se va face asta? Fie prin gestionare colectivă, fie prin contract, Comisia va decide. Dar avem ocazia să introducem această remunerare proporțională. Până astăzi nu s-a putut acest lucru pentru că autorii trebuiau să cedeze drepturile către producător care se ocupa de finanțarea proiectului de obținerea tuturor uh, licențelor și așa mai departe. Dacă un film este uh, de mare succes, uh, producătorul plătește o sumă fixă autorilor și lucrurile se schimbă în acest domeniu. Trebuie să monitorizăm mai bine aceste evoluții și ar trebui să ne preocupe remunerarea proporțională. S-a vorbit uh, despre acel proiect pilot. Uh, Comisia Europeană este inițiatorul pilotului și acesta are ca obiectiv să vedem în ce măsură distribuirea prin uh, platforme online, de exemplu ca în Statele Unite, unde se merge la uh, film, la premiera filmului, dar acolo, la cinematograf, se poate cumpăra uh, și uh, DVD-ul. Acel DVD poate fi cumpărat și pe internet. Lucrurile, sigur, în Statele Unite uh, sunt mai simple pentru că e un sistem unic, e o limbă, o singură limbă, dar Cred că am, ar, acest proiect pilot ar putea să ne ajute să vedem ce putem îmbunătăți în ceea ce privește distribuția produselor. În legătură cu TVA-ul acum, intenția nu a fost să intrăm în detalii fiscale. Dar, de exemplu, dacă distribui o carte online, TVA-ul ar trebui să fie același ca și atunci când se cumpără o carte din librărie. Anumite opere audiovizuale au TVA-ul mai mare dacă sunt distribuite online. Intenția mea este să uniformizăm TVA-ul, am și o propunere în acest uh, sens așa că subiectul rămâne deschis pentru dezbateri. Vorbim despre caracterul obligatoriu sau benevol al uh, licențierii paneuropene, al certificării paneuropene. Am analizat acest uh, subiect. Am avut foarte multe întâlniri cu diversi uh, factori implicați și cred că o soluție paneuropeană ar putea distruge această piață, nu ar contribui la liberalizarea ei, pentru că costurile ar crește și ar fi disproporționate în comparație cu beneficiile. Cele mai multe organizații cu care am vorbit eu erau de părerea aceasta, deci cred că sistemul teritorial ar răspunde poate mai bine nevoilor pieței, cel puțin pentru moment. Deci cred că ar trebui să rămână opțional acum, dar probabil că vom putea reveni la această temă pe viitor. Mulțumim, spune domnul președinte. Termenul pentru amendamente 30 martie și acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de fondurile europene de capital de risc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vă propun să discutăm împreună punctul 11 și punctul 35. Tot uh, al meu este raportul și cele două rapoarte sunt uh, legate. E vorba de aceste fonduri europene de capitaluri de risc și de Fondul European pentru Antreprenoriat nu e mare uh, cele do, uh, între cele două dosare uh, mare. <clears throat> Așa că ce pot să vă spun este că e vorba de două proiecte de regulament care se referă la posibilitatea fondurilor europene de investiții să fie desemnate fie fond de capital de risc, fie fond de încurajare uh, a antreprenoriatului în funcție de anumite condiții care trebuie îndeplinite privind nivelul de capital, metodele de investiții, uh, metoda de administrare, cerințele privind investitorii fondului. Toate aceste lucruri sunt uh, incluse în regulamentele respective. Problema, problemele se referă la faptul că acum avem două directive, una care se referă la fonduri, la capitalul uh, investit, 61 din 2011 și mai este 65 din 2009 a Parlamentului și Consiliului. Acestea se referă la fondurile de investiții și la administrarea lor. Până da, acum aceste probleme au fost rezolvate prin intermediul directivelor. Acum Comisia propune regulamente. Eu personal nu sunt foarte convins că aceste probleme trebuie să fie legiferate prin regulamente. O vreme m-am gândit chiar să propun amendamente la propunerea Comisiei în sensul să cer modificarea de la regulament la directivă. Dar nu suntem comisia um, responsabilă pe fond de aceste rapoarte, așa că m-am gândit că situația este destul de clară. Până la urmă s-a dovedit că sunt probleme serioase cu aceste două regulamente. Principala problemă este că ele vor intra în conflict cu cele două directive pe care le-am menționat și mai sunt și unele lacune ce trebuie rezolvate. Problemele sunt foarte complexe și de aceea am, am depus un amendament care se referă la un termen limită de uh, la un termen limită în care aceste două regulamente să fie uh, valabile, adică ele să aibă valabilitate limitată. Uh, Cred de asemenea că timpul ne presează. Deocamdată lucrăm la amendamente pentru codificarea tuturor uh, chestiunilor pe care le-am identificat și a problemelor legate de cele două directive. Din păcate, din uh, lipsă de timp, nu vom putea dezbate aceste amendamente, dar voi organiza întâlniri în afara calendarului obișnuit de lucru al uh, comisiei noastre și voi discuta cu colegii și cu raportorii din umbră eventualele propuneri. Mulțumim, domnule Stoianov. Deci au fost uh, punctele 11 și 35 de pe ordinea de zi. Vreau să știu dacă sunt acum observații. Se pare că nu. Atunci, pe 29 martie este limita depunerii de amendamente pentru ambele rapoarte. Și acum trecem la punctul 12. De fapt, acesta a fost amânat. Și avem uh, rapoartele doamnei Tain, Alexandra Tain, care pot fi tratate împreună. Da, într-adevăr, spune doamna Tain, nu știu, dragi colegi, dacă l-ați văzut pe Michael Douglas în Wall Street atunci când a câștigat primul Oscar. Cam asta este tema. Era un personaj malefic, Gordon Gecko, care a profitat de faptul că a obținut informații despre o linie aeriană și a abuzat de aceste informații pentru a obține profituri. Sigur că nu este acceptabilă această lăcomie Recent a fost un caz în Elveția în care șeful uh, monetăriei uh, s-a ocupat cu acest uh, tip de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate din bursă. În, afară de, în acest domeniu, în afară de un nivel minim de armonizare, nu putem face foarte multe lucruri. Statele membre au uh, foarte mult uh, lucruri de făcut, însă de obicei reglementările din acest domeniu sunt uh, destul de vagi Știm că în supravegherea piețelor acum să lucrează la um, îmbunătățirea sistemelor de supraveghere astfel încât niciun uh, actor de pe piața de capital să nu poată uh, utiliza în mod abuziv uh, informațiile privilegi privilegiate. Avizul nostru se leagă numai de aspectele juridice, n-am să intru în detalii politice absolut deloc. Acesta este rolul Comisiei de Fond, responsabile pe fond, de con. Vor, vorbim doar despre anumite excluziuni uh, și elemente de politică financiară. Problema este dacă excepțiile globale sunt uh, admise. Conceptul acestor operațiuni bursiere a fost uh, extins de către comisie, este foarte important să existe o, o Uh, extinderea monitorizării și la operațiunile extrabursiere. Trebuie să existe sancțiuni sau norme generale și norme generale pentru că aici conceptele juridice sunt, nu sunt suficient de clare și este foarte greu de dovedit vinovăția acestor persoane. Faptele sunt greu de dovedit. Poate că acest uh, concept trebuie văzut într-o manieră mai detaliată, excepțiile trebuie să fie foarte bine documentate pentru a evita uh, să ajungem în situația ca tribunalele să nu poată uh, condamna astfel de fapte. Practicienii ne spun că ar trebui să așteptăm uh, cu această procedură o definiție din partea curții, uh, pentru că interpretarea acestui uh, concept este foarte importantă. Iar procedura în cadrul instanței europene este foarte îndelungată. Trebuie să reușim să, totuși, să scăpăm de aceste comportamente interzise, nedorite. În ceea ce privește trecerea de la 5 la 2 zile pentru întreprindere, acest uh, termen e destul de greu de respectat uneori, fie că e vorba de 5 zile sau 2, deși sigur ne dorim un uh, interval cât mai scurt. Persoanele vizate reacționează uneori foarte rapid și pentru mine trecerea de la 5 la 2 zile nu e o problemă valorile limică pentru uh, publicitate diferă de la, stat, de la un stat membru la altul și un, într-una, în unele state se pleacă de la pragul de 25.000 de euro. La Frankfurt, la Londra, acest lucru ar fi imposibil pentru că sunt atât de multe acțiuni vândute, cumpărate, încât uh, s-ar uh, declanșa semnalul de alarmă prea frecvent. Și în acest caz riscăm să ne uh, împotmolim într-o, într-o pădure de astfel de avertismente, dar cred că va trebui să ținem cont de diferențele de dimensiune ale burselor naționale și să lăsăm această problemă la latitudinea statelor membre. Comisia cere ca atunci când uh, sunt tranzacționate uh, acțiuni să existe un sistem care să detecteze uh, manipularea pieței, iar micile întreprinderi să aibă un sistem de protecție. Imaginați-vă o mică filială bancară uh, cu foarte puțini clienți și puține operațiuni care poate pune uh, în funcțiune un sistem complex de tranzacții pentru spălarea banilor care funcționează în mod automat. Iar calculatorul detectează în mod automat tomat anomaliile, neregulile și raportează aceste uh, lucruri. Eu sunt uh, de profesie notar și trebuie să vă spun că uneori am fost uh, am fost certați de către parchet pentru că nu am uh, făcut de fiecare dată uh, rapoarte privind anumite tranzacții care li s-au părut uh, suspecte. Și mai e vorba de încă un principiu care se numește naming and shaming, adică arătarea cu degetul, practic, a celor uh, um, care se fac vinovați de astfel de practici. În unele state membre asta face, face parte din cultura juridică, în altele nu există această uh, practică. Dar în anumite cazuri, uh, chiar și în cazuri grave, uh, se pare că în unele state membre nu este voie să se uh, menționeze numele infractorului nici măcar în cazul pedofililor. Sunt curioasă ce părere aveți dumneavoastră legătură cu această chestiune. Mai e o problemă și anume cea, principiul dublei Um, penalizări. Există sancțiuni la nivel administrativ și la nivel uh, penal. Uh, sancțiunile de nivel administrativ uh, se aplică, dar asta nu trebuie să scoată din calcul sancțiunile de natură penală. Dar totuși acesta este un principiu constituțional care există, deci nu se poate um, pedepsit de două ori aceeași infracțiune. De aceea, probabil că uh, sancțiunea administrativă și cea penală trebuie comasate. De acum înainte, chiar și tentativele de uh, utilizare abuzivă a informațiilor uh, privilegiate ar trebui uh, pedepsită, dar cum dovedești tentativele? E greu de dovedit și fapta în sine, dar tentativa. E foarte greu să faci acest lucru și nu știu uh, cum uh, să ne imaginăm o situație în care am putea uh, pedepsi o tentativă. Pe urmă, Um, acel whistleblower, um, noțiunea de, de delațiune în anumite state membre are conotații negative. Pentru anumite delicte, să spunem, am putea oferi uh, uh, recompense de genul 5.000 de euro pentru prinderea unui uh, infractor. Dar ce putem face în acest domeniu în care se învârt foarte mulți bani. În ceea ce privește răspunderea penală a persoanelor juridice, răspunderea penală pune probleme. Instituția aceasta nu există în anumite state membre. Deci, în ceea ce privește sfera de acoperire a sancțiunilor, Comisia a mers foarte departe și uneori a ignorat sistemele juridice din anumite state membre, sisteme care sunt uh, înscrise în dreptul constituțional. Rămân la dispoziția dumneavoastră. Comisia Econ va vota în uh, luna iulie. Deocamdată nu se prevede o amânare. Am prevăzut să rediscutăm subiectul pe 25 și 26 aprilie, Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 mai. Se votează pe 18 uh, și 19 iunie. Mulțumesc. Doamna Regner. Discutăm despre un regulament și instrumentul juridic uh, este potrivit. ideea de a armoniza directivele cu privire la piețe și tranzacțiile um, um, de pe piețe este o idee indispensabilă pentru că uh, doar astfel vom putea um, penaliza utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. În ceea ce privește Uh, aceste utilizări abuzive a informațiilor și manipulările, cele două trebuie să fie abordate împreună. Și aș vrea să revin la ceea ce spunea doamna Tain în ceea ce privește încercarea de manipulare a piețelor. Tentativele acestea mi se par uh, o problemă exagerată, pentru că sunt foarte greu de investigat să preveze așadar dispoziții pentru a lupta împotriva tentativelor este poate un lucru bun, însă dacă nu poți să dovedești, nu are niciun sens și cum anume poți să dovedești că a avut loc o tentativă. Pe de altă parte, ar trebui ca activitățile ilegale să fie denunțate. Și în ceea ce privește sancțiunile pentru utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și manipularea piețelor, aș spune că obiectivul în sine este lăudabil. Este bine să prevedem sancțiuni pentru ca să luptăm împotriva acestei concurențe între diferitele sisteme. Um, ar trebui de asemenea să se sancționeze faptul că nu se respectă o anumită prudență. În ceea ce privește filmul uh, uh, cu privire la Wall Street, nu mă amintesc foarte bine de filmul acesta, însă îmi amintesc că s-a difuzat și o a, uh, continuare și în acest al doilea film Michael Douglas își dădea seama că Wall Street-ul s-a schimbat ar trebui să existe niște repere, să facem niște propuneri în așa fel încât uh, această manipulare a piețelor și utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sunt uh, um, sancționate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce ne prezintă doamna raportor este esențial – Sistemul acesta nu poate funcționa decât dacă este foarte strict uh, și pedepsește pe cei care săvârșesc infracțiuni. Se vorbește despre toate problemele pe care uh, le va pune uh, acest, această inițiativă. Eu Uh, un, uh, unul cred că s-au expus deja problemele. În ceea ce privește armonizarea dreptului european, vorbim despre infracțiuni care sunt uh, comise de către entități juridice. Însă dacă vrei să um, pedepsești cu închisoarea o personalitate juridică, este imposibil. N-ai cum să uh, trimiți la închisoare o uh, persoană juridică. Ar mai fi un aspect care mă preocupă. Se dorește uh, ignorarea subiectului tentativei. Tentativa ar fi mai puțin gravă decât infracțiunea propriu-zisă. Infracțiune care ar putea fi comisă din neglijență sau uh, în mod voit. Tentativa rămâne totuși uh, ceva îngrijorător. Vorbim despre un domeniu foarte complex și cred că nu ar trebui să definim exact diferitele aspecte ale infracțiunii respective, ar trebui mai degrabă să arătăm că o infracțiune există și pune probleme. În calitate de instanță de reglementare, ar trebui să ne asigurăm că în acest context în care tranzacțiile economice se fac uh, foarte rapid, în aceste condiții, deci, se pot aduce probe atunci când apar probleme. Trebuie să se poată dovedi că infracțiunile respective au fost într-adevăr comise. Cred că ar fi o eroare gravă să uh, ne preocupăm prea mult de protecția celui care a comis o infracțiune. Pentru că um, dacă mass media, de exemplu, a dezbătut pe larg cazul unei întreprinderi și campania aceasta lansată în presă produce pagube mai mari decât pagubele legate de infracțiunea respectivă, sigur că asta este îngrijorător. S-a întâmplat acest lucru în cazul unui realizator de uh, cinema. A fost uh, mai afectat de campania de presă decât de procesul propriu-zis. Uh, deci să ne preocupăm mai degrabă de identificarea probelor că a avut loc uh, o infracțiune și să ne concentrăm asupra dovedirii infracțiunii respective. având în vedere toate prejudiciile pe care le cauzează astfel de activități uh, frauduloase, e clar că reglementarea nu a fost suficient de strictă până acum. Deci trebuie să îi protejăm mai puțin pe autorii de infracțiuni și să ne concentrăm mai mult pe dovedirea infracțiunii respective. Suspecții au suficiente instanțe care le protejează drepturile. Noi trebuie să ne concentrăm pe uh, urmărirea uh, infractorilor. Am și eu două observații. Împărtășesc uh, rezervele raportorului. Mă preocupă mai mult problema tentativei, pentru că uh, abuzul de piață este o uh, tentativă, pentru că utilizez anumite informații în uh, scopuri uh, uh, nocive. Deci, mie unul nu-mi, pun, nu-mi pune niciun fel de probleme chestiunea tentativei. Însă împărtășesc opinia raportorului în ceea ce privește neglijențele. Doamna Tain. Mulțumesc. O să iau notă de observațiile dumneavoastră și o să țin cont de ele. Există un termen pentru depunerea amendamentelor? Nu. Data viitoare vom avea un proiect de aviz, așadar întrerupem uh, puțin această reuniune. Se încheie transmisiunea pe internet și uh, continuăm reuniunea cu ușile închise.